Și voi transmite informația președintelui, bineînțeles. În ceea ce privește decizia mai multor comisii de a începe negocieri interinstituționale la articolul 69.4, paragraful 1, anunțate la începutul sesiunii, deci pe de luni 28 mai, nu am primit cereri de vot în plenară din, pa, din partea unui număr de deputați sau unor grupă politice care să atingă pragul uh, necesar. Așa că uh, aceste negocieri pot să înceapă și doamna Sulici a cerut să intervină de asemenea, vă rog frumos. Reviziu smernice Mulțumesc. În timpul votului de ieri, la propunerea de revizuire a directivei pentru lucrătorii detașați, nu a fost foarte clar despre ce era votul. De aceea, în conformitate cu 8 184A, aș dori să ridic o obiecție față de votul de ieri cu privire la revizuirea directivei pe lucrătorii detașați. Președintele a indicat votarea într-o manieră confuză și aceasta a dus la o corectură de 37 de voturi în toate grupurile politice, ceea ce este un număr fără precedent de corecturi după vot. În ciuda naturii controversate a propunerii și uh, în ciuda amintirii din partea unui coleg uh, din partea PPE, imediat după votare, președintele nu și-a schimbat poziția și nu a cerut repetarea votului. Eu cred că ar fi potrivit să se repete acest vot. Vă mulțumesc! Mulțumesc, însă, stimate colega, vreau să vă spun că în ce privește raportul Morin-Chartier și Jungherus, Bun, votul a avut loc într-o deplină transparență și cu respectarea articolului 59 din regulamentul Parlamentului, care acesta prevede ca uh, acordul provizoriu uh, este prioritar față de votul unic, cu excepția cazului când uh, Uh, Parlamentul prezintă o obiecție cu care, uh, prin, la care să cosemneze mai mulți deputați sau grupuri politice până la pragul menționat uh, din articolul 69.4, iar grupul ENF a cerut să se voteze și alte amendamente. Acest lucru s-a supus la vot și apoi a fost respins. Așadar, președintele a supus la vot acordul provizoriu, așa cum îi spune și